Consiliului European din 17-18 decembrie 2015. Are acum cuvântul președintele Consiliului European, domnule Tusk, aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Consiliul din decembrie a dezbătut pe marginea tuturor crizelor majore cu care s-a confruntat Uniunea Europeană de-a lungul anului 2015. Criza refugiaților și a migranților, Brexit, Grexit, uh, reforma Uniunii Economice și Monetare, toate acestea au fost luate în discuție, s-au făcut progrese, dar fără îndoială nu de ajuns. Este neîndoielnic că și în anul 2016 ne vom confrunta cu astfel de probleme. Comunitățile noastre vor trebui să facă față unui test de stres. Suntem puși la încercare pe toate fronturile posibile simultan și acesta este un factor suplimentar de stres. Vreau să spun însă foarte limpede astăzi că nu mă voi uh, da înapoi până când nu voi găsi soluții pentru toate aceste probleme. Vom pune accentul pe unitate. Obiectivul unității europene va fi obiectivul meu principal în 2016. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să încep cu tema migrației și a refugiaților. Este o provocare existențială pentru Uniunea Europeană. După cum vă aduceți aminte, am pus accentul luni de zile, de fapt chiar de la începutul acestei crize a migrației, asupra faptului că nu există o alternativă viabilă față de protecția frontierelor. Este o condiție sine qua non a oricărei politici în materie de migrație. Dacă nu ne putem proteja în mod corect frontierele externe, nu vom reuși uh, în calitatea noastră de comunitate politică. După Consiliul din decembrie, putem fi însă ceva mai optimiști. Dezbaterile liderilor s-au concentrat pe modalitățile și mijloacele de a consolida controlele la frontiere și toți liderii au fost de acord că protejarea spațiului Schengen necesită și luarea unor decizii dificile. În acest context am hotărât să analizăm rapid propunerea Comisiei cu privire la consolidarea frontierelor externe ale Uniunii inclusiv ideea unor înființării unei, uh, unor uh, uh, ofițeri de frontieră europeni. Este o propunere care va trebui să intre în discuția Consiliului până în luna iulie. Intervenția rapidă din, din partea agenției Frontex este de asemenea o decizie care arată că vrem să facem un pas înainte în problema aceasta a apărării frontierelor externe ale Uniunii. În ciuda progreselor realizate, însă trebuie să uh, reamintesc faptul că nu am obținut rezultatele așteptate pe toate fronturile, de la hotspoturi, de la o monitorizare adecvată, până la politica de returnare și cu foarte important este însă ca deciziile pe care le luăm să producă roade. Sunt de acord că nu avem mai mult de două luni pentru a uh, controla situația. Statisticile pe care le avem la dispoziție nu sunt încurajatoare. Sunt peste 2000 de persoane, potrivit agenției Frontex, care intră pe teritoriul Uniunii Europene zilnic iar Consiliul European din luna martie va fi ultima noastră șansă de a vedea dacă această strategie va funcționa. Și dacă nu va fi așa, ne vom confrunta cu consecințe uriașe, cum ar fi prăbușirea spațiului Schengen. O astfel de alternativă nu este în niciun caz agreabilă. De aceea pun accentul pe importanța punerii de pline în aplicare a acestei strategii. Doamnelor și domnilor, acum am să mă refer la situația Regatului Unit. Liderii au avut discuții pe fond și aprofundate, constructive, pe tema poziției Regatului Unit. Prim-ministrul ne-a exprimat, ne-a explicat pe larg situația, inclusiv în ce privește uh, libera circulație, reiterând deschiderea țării sale de a găsi soluții alternative, numai dacă însă acestea produc aceleași obiective s-a ajuns la un punct de vedere comun pe marginea unei serii de probleme, fără însă a se ajunge la, context, la consens. În cadrul acestei dezbateri am convenit așadar să colaborăm pentru a identifica soluțiile adecvate pe marginea tuturor celor patru teme ridicate în dezbatere de domnul prim-ministru Cameron. Suveranitatea, spațiul Schengen, competitivitatea și libera circulație. Va trebui să facem progrese pe toate aceste fronturi și în acest sens colegii mei lucrează cu cei de la Comisie tocmai pentru a găsi astfel de soluții. Voi înainta o propunere concretă în ce privește situația Regatului Unit tuturor uh, liderilor europeni în vederea viitorului summit. Dar de la bun începutul acestor negocieri, aș vrea să insist asupra faptului că am spus cât se poate declar că nu vom face niciun fel de compromis în ce privește valorile fundamentale, cum ar fi nediscriminarea și libera circulație. În același timp, voi face tot ce voi putea pentru a găsi o soluție satisfăcătoare și pentru partea britanică. Rezultatul referendumului este acum mai puțin previzibil de rog decât oricând și e fundamental fiecare moment. De aceea mă voi strădui să ajungem încă din luna februarie la un acord. Nu va fi ușor, dar este încă posibil. Domnilor și domnilor, Consiliul European a luat în discuție și măsurile de combate a terorismului în lumina evenimentelor de la Paris. Aceste acte revoltătoare n-au făcut altceva decât să consolideze hotărârea europeană de a combate terorismul. Liderii au convenit cu privire la operaționalizarea politicilor noastre, cum ar fi schimbul de informații cu privire la luptătorii străini prin intermediul Europol, în spațiul Schengen și între autoritățile din statele membre. Serviciile de securitate trebuie să efectueze o analiză a amenințărilor comună dacă aceasta ar putea să prevină viitoare atacuri. Europol a atras atenția asupra faptului că au crescut schimbul de, a crescut schimbul de informații cu privire la luptătorii străini, prin contribuția fiecărui stat membru cu date, fără un grad adecvat de vigilență și coordonare, nu vom putea combate această amenințare și probabilitatea viitoarelor atentate rămâne foarte ridicată. De aceea vă îndemn pe toți să colaborați de plin. Doamnelor, domnilor și, doamnelor și domnilor, Consiliul European a fost o ocazie ca liderii să evalueze și situația construirii Uniunii Energetice. S-au făcut progrese importante în domeniul interconectării statelor în ce privește piața de gaze și electricitate, inclusiv pentru acele părți din Europa care până acum fuseseră izolate din acest punct de vedere. Când am propus în calitate de prim-ministru polonez această, acest concept de Uniune Energetică, am uh, sperat să obțin un astfel de progres și el s-a înfăptuit, dar e nevoie de mai mult. E nevoie de legislație, de propuneri legislative, inclusiv cu privire la consolidarea transparenței pe piața gazelor. Și apropo de Uniunea Energetică, liderii au avut un schimb de uh, păreri cu privire la proiectul Nord Stream 2. Unele puncte de vedere au fost foarte critice. S-au discutat și condițiile care trebuie îndeplinite pentru proiectele majore de infrastructură. Am arătat încă o dată că orice proiect de infrastructură european trebuie să respecte de plin obiectivele Uniunii Energetice, ca să nu mai vorbim de obligațiile evidente pe care trebuie să le respecte toate proiectele, respectiv respectarea legislației Uniunii Europene, printre care și normele din cel de-al treilea pachet energetic. Aceste condiții sunt clare și pe ele se bazează sprijinul pe care îl poate primi orice stat membru din partea instituțiilor, și la nivel politic, și la nivel juridic și financiar. Și acum, mingea este în terenul Comisiei Europene, dar mesajul Consiliului este limpede și merge în aceeași direcție ca și poziția exprimată de Parlamentul European. Liderii l-au felicitat pe președinte pentru găzduirea COP21 cu succes și pentru primul uh, acord global în domeniul acesta cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Va trebui însă să evaluăm de plin care sunt consecințele acordului de la Paris pentru uh, mixul de politici în domeniul climei și energiei la nivel european. În fine, dar în niciun caz în cele din urmă, Consiliul European a luat în discuție și provocările economice. Liderii au confirmat angajamentul de a lucra în baza raportului celor cinci președinți. Chiar dacă Europa este confruntată cu această criză a migrației, nu ne putem permite să așteptăm pentru a pune în aplicare reformele necesare în Uniunea Economică și Monetară. De aceea trebuie lucrat rapid în toate domeniile, inclusiv în ce privește Uniunea Bancară. Consiliul European a pus în evidență și importanța aprofundării pieței unice în domenii cheie, oferi, uh, producându-se o uh, piață a capitalurilor și o piață digitală unică, lucruri care reprezintă priorități pentru noi. Și în fine, domnilor și domnilor, aș dori să atrag atenția asupra retoricii din ce în ce mai alarmiste cu privire la viitorul Europei. Nici naivitatea și nici pesimismul excesiv nu vor putea produce rezultatele de care avem noi nevoie. Europenii trebuie să rămână realiști, dar încrezători cu privire la valorile și convingerile noastre. Mi-aduc aminte de o remarcă celebră, și anume că civilizațiile mor prin sinucidere, nu prin crimă. Europa este mai puternică decât își închipuie unii și avem încă puterea și mandatul politic și public de a face ceea ce trebuie făcut. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Tusk. Acum, în numele Comisiei, domnul președinte Juncker. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule președinte al Consiliului European, după cuvintele alese ale președintelui Consiliului European, dacă ar fi să rezum în două cuvinte concluziile ultimului Consiliu European, mergând de la migrație până la terorism, Uniune Economică și Monetară și Regatul Unit, trecând prin relațiile externe, aș spune, că, practic, sunt uh, imaginea unei uh, Europe în, aflată într-o criză multiplă. Vorbim despre criza elenă, criza refugiaților și alte crize. Însă, de fapt, Europa se confruntă cu mai multe crize în același timp, crize complexe, multistratificate, care vin din exterior sau uh, din interior acestea se mai și petrec uh, toate în același timp. Clar ne aflăm uh, în vremuri dificile, care presupun că trebuie să trecem dincolo de egoismul național și să uh, regăsim spiritul de pionierat cu care s-a fondat Uniunea Europeană. Putem, dacă vrem, să găsim un răspuns european responsabil și solidar la multiplele crize cu care suntem confruntați. Putem să facem asta și trebuie să o facem. Pentru că doar solidaritatea europeană va permite fiecare dintre statele noastre să iasă din aceste crize. Acest lucru este indispensabil dacă dorim să păstrăm uh, lucrurile de care am beneficiat până în acest moment, de exemplu piața noastră uh, internă sau uh, spațiul Schengen. Este absolut indispensabil să facem asta dacă dorim, de asemenea, să aducem în discuție și elementele care încă mai lipsesc din construcția europeană. Comisia Europeană deja a prezentat toate elementele necesare pentru a gestiona cu eficiență urgența crizei refugiaților. Dacă statele membre deja uh, le-ar fi pus în aplicare, astăzi ne-am fi aflat într-o situație net superioară. De aceea, atunci când aud pe unii spunând că nu există un răspuns european pentru criza refugiaților, uh, pot să spun că informațiile sunt adevărate și false în același timp. False pentru că Parlamentul împreună cu Comisia lucrează foarte bine împreună pentru a găsi toate răspunsurile europene uh, și uh, afirmația este adevărată pentru că, într-adevăr, nu mă mea rezultate concrete dacă nu uh, toate statele membre, dacă nu vor trece la acțiuni împreună toate statele membre ale europene. Sunt unii care se grăbesc să critique repede Uniunea sau Bruxelles. -ul. Însă trebuie să-și dea seama că Bruxelles îi reprezintă și pe ei, uh, și statele membre, și guvernele lor. Lipsa de acțiune a Uniunii Europene uh, se bazează și pe lipsa de acțiune uh, a statelor membre ale Uniunii Europene. Cum a subliniat și Consiliul, până la urmă uh, ține de statele membre să accelereze uh, eforturile, să relocheze și să reinstaleze uh, refugiații, astfel încât să trecem de la concepte goale la acțiuni concrete, coordonate la nivel european pentru a aborda această problemă a migrației. Mă adresez încă o dată acestui Parlament uh, pentru a acționa cu celeritatea necesară pentru uh, a pune la punct uh, un corp european de gardă de coastă și gardă de frontieră. Dacă nu înțelegem că vorbim aici de un efort comun, spațiul Schengen nu va supraviețui. Vom trăi cu frontiere interne. Iată o epocă pe care tinerii de astăzi n-au cunoscut-o încă. N-ar trebui ca asta să se schimbe. Frontierele la nivel uh, intern, uh, generația Erasmus și generația internet, acestea sunt lucruri care nu se potrivesc unele cu celelalte. Avem peste 1,7 milioane de lucrători transfrontalieri care trag grani, trec granițele noastre uh, în fiecare zi și care astfel se bucură de uh, spațiul Schengen. Să nu uităm uh, nici de faptul că companiile de transport n-ar dori să aibă pierderi financiare pentru că am reinstaura astăzi frontierele interne. Avem 24 de milioane de călători la nivel intern european. Avem milioane de rute de transport în Europeană. Toate acestea costă bani. Prețul uh, Schengen este unul uh, crescut. Dacă am acționat împotriva spațiului Schengen, am acționat împotriva creșterii, dezvoltării și locurilor de muncă. Prin urmare, ar trebui să păstrăm spațiul Schengen, știind însă că totul trece printr-o, uh, printr politică europeană de gestionare corectă a migrației. S-au făcut anumite propuneri legate de migrația legală în Europa. Uh, se vor revizui și uh, regulile regulamentului de la Dublin pentru cei care solicită azil. Domnule președinte, când este vorba de protecția frontierelor noastre, înseamnă că uh, nu este suficient să ne uităm la frontiere numai dinspre partea noastră. Uh, trebuie să vedem frontierele și cu ochii celor din afara lor. Și pentru asta nu sunt suficiente numai consilii și summituri, chiar dacă acestea sunt importante. Este nevoie și de muncă zilnică, încăpățânată, muncă concretă, nu declarații de intenție. Deci muncă concretă, um, reșouri, pături, activități la fața locului. La fel, uh, cu aceeași încăpățânare cooperăm și cu Turcia. Turcia a făcut uh, primii pași salutari pentru a uh, coopera cu noi, a introdus o, solicit, o in, obligativitate de, vizit, de viză pentru sirieni din state terțe și a mai făcut și alți pași importanți. Însă mai rămâne groaznic de mult de făcut pentru a reduce fluxul de refugiați. Planul de acțiune comun trebuie să fie aplicat în totalitate și cât se poate de repede. Nu-mi plac toate titlurile din zare pe care le citesc zi de zi. Însă plac cele care vorbesc despre munca grea care dă rezultate bune. Uh, acordul istoric cu privire la schimbarea climatică în decembrie demonstrează faptul că există uh, o capacitate de leadership la nivel uh, mondial. Uniunea Europeană a muncit din greu pentru un acord ambițios și obligatoriu din perspectivă juridică și asta am și obținut, însă munca de-abia acum începe. Comisia evaluează acum acordul de la Paris, astfel încât uh, să putem uh, să uh, trecem la punerea aplicare a următorilor pași. Între timp, statele membre ale Uniunii Europene vor trebui să continue să dau un exemplu și să pună în aplicare angajamentele deja asumate pentru a atinge obiectivele asumate colectiv. În ceea ce privește relația Regatului Unit uh, cu Uniunea Europeană, Consiliul European a purtat o discuție constructivă uh, în legătură cu cerințele uh, înaintate de guvernul britanic. Dați-mi voi să spun ceea ce am spus și atunci. Niciuna dintre cele patru cerințe nu sunt ușor de îndeplinit. Uh, trebuie să le tratăm cu seriozitate. Însă dați-mi voie să subliniez în același timp uh, și faptul că Comisia, cum uh, a spus și anterior, dorește uh, o uh, înțelegere corectă cu Regatul Unit. Uh, Regatul Unit cu siguranță va fi mai puternic în cadrul Uniunii Europene. De aceea credem că Acordul la care dorim să ajungem trebuie să fie corect și pentru Uniunea Europeană. Comisia lucrează îndeaproape cu colegii și reprezentanții uh, din Consiliu uh, pentru a atinge acest obiectiv. Domnule președinte, aș dori să conchid prin a aduce uh, un omagiu încă o dată muncii depuse de acest Parlament. Tot vizitez acest for de 12, 12 luni deja și pot să vă spun că acțiunea noastră coordonată dă rezultate bune. Acest Parlament a ajutat Comisia să vină cu rezultate bune și precise atunci când am avut nevoie de viteză, de flexibilitate pentru noile noastre propuneri și așa mai departe. Parlamentul ne-a stat întotdeauna alături și astfel am dat rezultate. Vă mulțumesc pentru acest sprijin și am încrederea că uh, putem continua pe viitor uh, în același uh, fel. Vă mulțumesc pentru sprijinul din anul acesta și din anii care vin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. Acum, în numele Partidului Popular European, are cuvântul domnul Weber. Domnule președinte, dragi colegi, când ne uităm înspre 2016, uh, mulți cetățeni uh, sunt foarte îngrijorați suma crizelor pe care tocmai le-a enumerat uh, atât uh, Jean-Claude Juncker cât și Donald Tusk este îngrijorătoare. Însă aș dori să revin la ceea ce am spus și la plenul din decembrie. Uh, și anume că există povești de succes. Să îi încurajăm pe oameni, să le spunem că se, poate rezult, că se poate ajunge la rezultate cu Europa. Mă uit și, și o văd pe Federica Mogherini și cât de mândru am fost să fiu european când uh, s-a semnat acordul cu Iranul. Iată, contribuim la pace în lume. Un mare uh, succes al Europei. Vă mulțumesc pentru asta. În uh, conferința de vineri am aflat despre cifrele uh, referitoare la planul Juncker. Mii de întreprinderi în Europa profită deja de uh, miliardele pe care am reușit să le punem la dispoziție împreună. Apoi Paris ca simbol al um, luptei împotriva schimbărilor climatice și aici am înregistrat un mare succes și de aceea este important să amintim de toate acestea când vrem să îi convingem pe oameni de uh, importanța Uniunii Europene. În decembrie, la Consiliu s-a discutat uh, despre un subiect important, Regatul Unit. David Cameron și-a prezentat ideile într-un mod foarte pozitiv și a găsit mult susținător pentru ideile sale. Multe dintre ideile lui David Cameron sunt idei care pot să facă Europa mai bună dacă le aplicăm împreună. Aș dori să sprijin ceea ce a spus referitor la competitivitate, inovație, mai bună reglementare, big on big things, small on small things. Uh, se bucură de întreg sprijinul grupului PPE și ne dorim un succes aici. Mai, dificil va, uh, mai dificilă va fi situația cu lupta împotriva abuzului uh, de serviciile sociale. Uh, trebuie spus că noi la PPE nu suntem de acord cu discriminarea față de cetățeni europeni. Trebuie să găsim o cale comună aici. Am o întrebare fundamentală în legătură cu dezbaterea britanică. La Londra se vorbește foarte mult despre ideea unui, ever closer union, o uniune din ce în ce mai strânsă uh, și despre mai multe competențe delegate către Bruxelles. Se critică foarte mult acest lucru, dar nu pot decât să fac apel la toată lumea să citească uh, cu atenție acest text. Se vorbește despre Ever Closer Union of Peoples, o uniune mai strânsă a popoarelor, nu a instituțiilor. Este o idee cât mai clară a descrierii uh, Um, a, a ideii care ne-a reunit după al doilea război mondial. Deci nu pot decât să vă rog să citiți acest uh, text în totalitate pentru că el um, descrie foarte corect învățămintele pe care le-am tras după al doilea război mondial. Încă un punct foarte important, migrația. Pentru PPE este clar, când în Siria este război și au murit deja 250.000 de oameni, trebuie ca acest continent să ajute. Nu putem pur și simplu să ne uh, închidem în propriul nostru continent și să nu vrem să ajutăm. În același timp, știm că cifrele cu care avem, numerele de persoane cu care avem de-a face sunt o provocare pentru noi și că aceste numere trebuie să scadă. Acestea sunt pozițiile noastre. Pentru grupul nostru aș dori să spun că salutăm uh, propunerile Comisiei domnule președinte al comisiei uh, nu putem decât să vă asigurăm că vom uh, procesa aceste propuneri cât se poate de repede pentru a ajunge la rezultate. important acum este să implementăm și să aplicăm. Din cei 1,1 milioane de oameni care au ajuns în țara mea natală, în Germania, 1,1 milioane în ultimii ani, numai 40% sunt sirieni pentru asta trebuie să aplicăm legislația și să ne asigurăm că cei care nu au dreptul să rămână în Uniunea Europeană nu rămân și sunt uh, returnați. Trebuie să impunem uh, dreptul. Din, iată, au avut loc evenimentele din uh, Köln uh, de, din anul nou. Da, vrem să uh, protejăm oamenii, dar trebuie să fie clar uh, că cine încalcă legislația, cine nu respectă cultura uh, din, din țara în care vine, își pierde dreptul de a rămâne în această țară. Și de asemenea, trebuie să aplicăm legislația în um, ajutorul oferit statelor de origine și asta este și un apel către Consiliu. Când la Consiliu se spune finanțăm 3 miliarde pentru Turcia, Comisia face propuneri și Parlamentul schimbă repede bugetul, noi venim și suntem de acord și apoi vedem cu tristețe că, de exemplu, Italia nu este dispusă sau numai cu anumite condiții să livreze aceste uh, fonduri pe care s-a angajat să le livreze. Asta nu face decât să înrăutățească lucrurile. Acest comportament, mai ales al lui Matteo Renzi, afectează credibilitatea Uniunii Europene și aceasta este cauza uh, populismului în uh, Europa. Această lipsă de credibilitate duce la creșterea populismului. Acestea sunt problemele pe care le avem. Haideți să le rezolvăm împreună. Mulțumesc! Eh, Domnule Weber, doamna Grapini are o întrebare către dumneavoastră. Vă rog, doamna Grapini domnule weber uh, vă amintiți că și în decembrie v am pus o întrebare și uh, văd că dumneavoastră continuați să ne dați sfaturi și să vorbiți foarte frumos aici. întrebarea mea este nu credeți că ceea ce ați spus acum vizavi de politica refugiaților și migranților ar fi trebuit doamna merkel să gândească la început acum punem condiții să respecte uh, cultura noastră și să respecte condițiile din țara noastră dar nu s a pus această condiție la început. ce părere aveți s a făcut o greșeală sau nu? Nu pot decât să fac apel la toată lumea să se gândească la cum abordăm problema migrației. Pot să vă spun clar și vă rog să mă ascultați, când în Siria au fost deja uciși 250 de mii de oameni în acest război civil, când 14 milioane de oameni părăsesc această țară pentru că sunt bombardați, fiecare în Europa trebuie să-și asume responsabilitatea și să spună, în calitate de continent creștin, trebuie să acordăm ajutor acestor oameni care se refugiază la noi. Și cred că mai ales cei din Polonia ar trebui să asculte asta. Bineînțeles, nu numai. Dar, bineînțeles, Europa are și a limitele ei. Vom discuta despre cifrele pe care va trebui să le definim împreună, referitor la ce putem suporta. Ambele lucruri trebuie discutate cât se poate de serios. Mulțumesc. În numele socialdemocraților, acum domnul Guerrero Salom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Concluziile ultimului summit european uh, au dezamăgit foarte mult grupul politic pe care îl reprezint. De fapt, este un sentiment pe care îl încercăm Consiliu după Consiliu. E adevărat că s-a ajuns la anumite acorduri cu privire la teme fundamentale, cum ar fi Uniunea Economică și Monetară, migrația, combaterea terorismului. Dar atunci când ne uităm peste concluziile consiliilor din iunie, octombrie, apoi noiembrie și decembrie, trebuie să fim extrem de atenți când citim textul ca să putem identifica cea mai mică diferență. Suntem condamnați, practic, să o luăm mereu de la capăt. Comisia face propuneri, statele membre se întrunesc, se iau decizii, după care statele membre hotărăsc să nu aplice hotărârile luate. Parcă suntem în plin mit al lui Sisif. O luăm mereu de la capăt. În ceea ce privește terorismul, se vorbește acum foarte frumos de schimbul de informații și domnul Juncker ne spunea că ne aflăm acum în situația din 2001 după atentatele de la New York. În ce privește propunerea Comisiei cu privire la combaterea terorismului, în ce privește hotspoturile, acesta nu funcționează, nici uh, transferul politica de transferuri nu funcționează și se instalează în Uniunea Europeană un climat negativ politic și moral. Avem aceleași probleme în materie de șomaj, investițiile sunt în pană, inegalitățile sporesc. Așa că stau și mă întreb, suntem oare noi condamnați să fim niște sisifi Cred că ar trebui să evităm acest scenariu de uh, sinucidere colectivă și dacă nu suntem capabili să o facem, atunci, uh, practic, ne ignorăm propriile mandate politice. Mulțumesc, domnul Van Orden. Mulțumesc, președinte. Prea adesea Uniunea Europeană uh, încearcă să-și găsească un rol uh, păstrând actualele instituții și ducând mai departe uh, integrarea europeană. Încearcă să facă prea multe și ajunge să facă puține sau ajunge să înrăutățească situația. De fapt, multe dintre problemele existente economice, politice, care țin de securitate, reprezintă consecințe ale propriilor politici ale Uniunii Europene. Noi salutăm uh, sprijinul oferit de alte guverne și de uh, anumiți membri uh, ai acestui Parlament pentru reforma de schimbare a premierului Britanic. Această uh, tentativă ar trebui privită cu uh, entuziasm. Regatul Unit ar fi prima țară care să recunoască că cetățenii statelor noastre nu-și doresc uh, tot mai multă Europa, ci își doresc guverne naționale responsabile în fața lor pentru acțiunile pe care le întreprind. Ei și-ar dori o Uniune Europeană care să coste mai puțin și care să-și cheltuie resursele mai eficient. Își doresc o Uniune Europeană care să reducă birocrația și care să elimine barierele din calea comerțului și competitivității și care să se îndrepte repede spre încheierea unor acorduri de limbe schimb cu state precum uh, India sau partenerii noștri transatlantici. Cu siguranță cetățenii noștri nu-și doresc ca natura statelor lor să se schimbe printr-un aflux necontrolat uh, de uh, persoane de alte culturi. În mod cert, statele noastre ar putea să-și, să fie capabile să-și ajusteze beneficiile după cum consideră și ar putea să Așa ar trebui să fie capabile să suspende regulile europene pentru motive care țin de siguranța uh, națională. Haideți să ne gândim că politica lui David Cameron față de refugiați a fost uh, plină de rațiune. Uh, i-a ajutat pe cei din tabele de refugiați și a acceptat numere limitate dintre cei mai vulnerabili ar trebui să găsim căile prin care am putea să revizuim limitările impuse de legislația internațională, precum Convenția cu privire la refugiați Um, iar așa cum a spus și domnul Weber, majoritatea refugiaților uh, nu vin din Siria. Terorismul reprezintă o altă problemă um, uh, chiar dacă există o anumită legătură cu uh, migrația. Salutăm uh, uh, existența uh, registrului cu numele pasagerilor, însă trebuie să mergem mai departe. Oamenii își doresc uh, o mai bună cooperare, însă ea se face uh, mai degrabă la nivelul uh, agențiilor de securitate națională. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Van Orden. Are acum cuvântul domnul Verhofstadt în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, am, trebuie să vă spun că am ezitat să particip la această dezbatere, pentru că până la urmă spunem tot același lucru. Cred că e a patra sau a cincea oară când ducem exact aceeași dezbatere. Și sunt de acord cu domnul Guerrero, um, care a făcut o comparație uh, cât se poate de um, pertinentă. Mitul lui Sisif. Spunem, avem nevoie de o pază de frontieră și de coastă. Unde este? De luni de zile Comisia a pus pe masa Consiliului această propunere și așteptăm în continuare, în timp ce toată lumea știe că asta este primul lucru ce trebuie făcut. Înregistrat, monitorizat, securizat granițele externe. Și vă ascult, domnule Van Orden, lăudându-l pe domnul Cameron și politica sa pentru refugiați haideți cu mine sau cu niște voluntari în uh, taberele de la Calais și la Dunkirk unde, unde femei gravide și copii trăiesc în noroi și n-au putut să intre în Regatul Unit, cu toate că familia lor trăiește în Regatul Unit și nu li se permite să intre. Asta este politica deschisă a unui guvern conservator. Este o rușine când mergi la fața locului și când vezi în ce condiții trăiesc acești oameni. E foarte ușor să vorbești despre granițele sudice ale Europei, când te uiți la ce se întâmplă la granițele vestice ale Europei. Teama mea este că până la urmă nu se mai aplică Schengen, iată deja în Danemarca, în Suedia, în Austria nu se mai aplică, în Slovenia, în Ungaria. Ce se întâmplă dacă mâine Germania va face asta? Asta va fi finalul Schengen va fi finalul Uniunii Europene. Foarte bine, asta doriți. Vreți să vă întoarceți în imperiul dumneavoastră britanic, care nu mai există, însă realitatea e puțin diferită. Realitatea este că astăzi totul se destramă din cauza unei lipse de decizii din partea statelor membre. Nu Uniunea Europeană este cea care nu ia decizii, este Consiliul care din nou și din nou se reunește, eu cred, de fiecare dată și sper că vor lua decizii privind paza de frontieră și de coastă, politicile de migrație, un nou sistem de azil și referitor la un sistem de transfer obligatoriu pentru refugiați. Și ce se întâmplă au fost transferate 290 de persoane din propunerea de 160 de mii făcută de Comisia Europeană. Și toată lumea știe că și aceste 290 sunt o teorie. Și, și aceste sume de 160 de mii sunt o teorie, pentru că de fapt în realitate sunt un milion de persoane în Uniunea Europeană care au nevoie de acest sistem. Deci apelul meu către dumneavoastră, domnule Tusk, este următorul va avea loc un summit excepțional pe 18 februarie referitor la Brexit. Eu propun o schimbare. Faceți un summit excepțional privind criza refugiaților. Brexitul poate aștepta până în martie sau aprilie. Cred că cel mai urgent lucru pe care trebuie să-l abordăm acum este în sfârșit să luăm măsuri la cele patru puncte necesare. Sistemul de transfer, sistemul de migrație, un nou sistem de azil și o pază de frontieră și de coastă europeană. Sunt lucruri care mi se par mult mai importante decât să începem discuția referitoare la Brexit. Pentru că s-ar putea să găsim o cale ca Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană, dar s-ar putea și să ne regăsim fără o Uniune Europeană, dacă o ținem tot așa. So, Herr Verhofstadt, Sie haben Bun, domnule Verhofstadt, acum puteți să vă alegeți uh, cine vă adresează întrebarea cu cartonașul albastru. Practic, întregul UKIP uh, a solicitat să vă adreseze întrebări. O voi lua în ordine. Primul care a ridicat cartonașul a fost domnul Batten. Domnule Verhofstadt, venim din uh, puncte de vedere, reprezentăm puncte de vedere complet diferite, dar întotdeauna respect ce spuneți dumneavoastră pentru că vorbiți logic, clar și sincer. Chiar dacă spuneți lucruri complet diferite decât cele în care cred eu. Vorbiți despre o uniune cu o integrare mai strânsă. Dar nu știm ce înseamnă, de fapt, uh, o uniune mai strânsă a popoarelor. Eu nu-i respect pe cei care nu înțeleg ce se întâmplă din tabăra mea. Când vom avea un referendum în Regatul Unit, v-aș ruga frumos, veniți la noi și vorbiți Susțineți-vă punctul de vedere cu privire la rămânerea în Uniunea Europeană ca să știm exact cum stăm. Well, I accept the invitation. E bine, accept invitația. Cred că cel care râde primul este domnul Farage. Lui place ideea un astfel de dezbateri, însă mi-aș dori să mergeți puțin mai departe în argumentele dumneavoastră. Cum ar trebui să arate economia uh, Marii Britanii fără piața internă a Uniunii Europene? Uh, cum uh, am putea estima greutatea orașului uh, Londra dacă n-ar mai putea face uh, operațiuni financiare în uh, euro? Câte vreme 80% din uh, aceste tranzacții se fac în euro. Deci cred că Regatul Unit trebuie să rămână în Europeană și e o nebunie să vă imaginați că vă puteți întoarce înapoi în istorie și să rămâneți de unii singuri. Asta nu mai funcționează în lumea globalizată de mâine. So. Das Wort Bun. Acum în numele GUE NGL, doamna Zuber. Mulțumesc. Răspunsul Consiliului la criză, ă, la criza economică și la ă, criza migrației este să ă, expulzăm cât mai multe persoane Acum Uniunea Europeană profită de asta pentru a expulza persoane care uh, nu au dreptul la azil. Din hotspot-uri uh, pot fi expulzate și mai repede persoanele. Sunt... Apoi, Italia și Grecia ar urma să fie susținute pentru returnări, dar și astea, acestea sunt de fapt expulzări. Turcia a primit 3 miliarde de euro pentru a reține refugiații însă drepturile acestor oameni sunt încălcate sistematic. Dar nu ne interesează. Uniunea Europeană nu vrea să rezolve această problemă. Și Uniunea Europeană a fost și cea care a sădit aceste probleme prin uh, crearea de instabilitate în Orientul Mijlociu și în uh, Africa de Nord. Trebuie să ne întrebăm dacă mijloacele folosite pentru protecția uh, frontierelor sunt și în beneficiu refugiaților și nu sunt, nici nu sunt uh, prevăzute rute sigure și legale pentru refugiați. Asta ar fi un comportament uh, uman. Mulțumesc acum în numele verzilor, doamna Lunacek. Mulțumesc. Stimați domn președinți, dragi colegi, doamnelor și domnilor din tribune, summitul din decembrie a, da, a dat dovadă de, autocratică, de autocritică. Și putem spune că recunoașterea este primul pas înspre îmbunătățire. Însă, o lună și o zi mai târziu, vedem că gestionarea crizei în ceea ce privește refugiații în continuare nu funcționează. Imaginea este una catastrofală punctele de accent, acces, așa numitele hotspots, nu funcționează. Distribuția uh, solicitanților de azil nu funcționează. 160 de mii erau prevăzuți și până acum sunt câți? 290. Nu ajută la nimic uh, și nu contribuie la faptul ca, uni- ca cetățenii europeni să creadă că putem veni cu soluții. Uh, și, domnule uh, Tusk, sunt de acord cu domnul Verhofstadt. Cred că următorul summit ar trebui să fie unul în care să spuneți în sfârșit membrilor Consiliului că suntem împreună Europa, nu Bruxelles este Europa. Fiecare guvern și fiecare stat membru este și el Europa și numai împreună putem să găsim soluții, pentru că ce se întâmplă altfel? reintroducem uh, frontierele Schengen și intrăm într-o spirală a șicanelor. Sunt regrese provocate la nivel național. Mă uit și la țara mea și critic guvernul austriac. Deodată, ministrul de externe joacă un joc cinic. Consideră că cu cât mai multe frontiere, cu atât mai mare este presiunea asupra Greciei, cu atât mai repede se va găsi o, o soluție europeană. Este cinic așa ceva. Avem nevoie de soluții la nivel european și următorul summit ar trebui să vină cu aceste soluții. Și Brexitul poate să aștepte. Mulțumim, doamnă Lunacek. Acum, în numele EFDD, domnul Farage. Mulțumesc foarte mult. Aștept cu mult interes să-l salut pe domnul Ferhofstadt um, în Bregatul Unit atunci când vom discuta despre uh, posibilitatea de Brexit. Și sunt convins că vor fi încântați și colegii mei. Sunt... Este deja o lună de la ultimul summit și a existat o schimbare radicală în această lună. Oamenii au început să-și dea seama de nebunia planurilor europene, de planul de azil al uh, domnului Juncker, de uh, faptul că doamna Merkel a acceptat să intre pe teritoriul Uniunii Europene fără niciun fel de verificare, oameni foarte mulți cu valori și cu alte principii și că acest lucru reprezintă o amenințare pentru noi. Și să ne aducem aminte că la München uh, gara s-a închis în urma unei amenințări de terorism. Și în aceeași gară, în septembrie anul trecut, uh, oamenii își ridicau pancartele pe care scria Bun venit refugiaților. Să ne amintim ce s-a întâmplat la Köln. Circa o mie de tineri au atacat și au hărțuit sexual femei pe străzi. Este vorba de evenimente oribile, una dintre unele dintre cele mai cumplite evenimente cu care, la care am asistat în ultima vreme. Și cu toate acestea, nici presa nu vorbește despre asta, nici măcar o sugestie și s-au făcut chiar sugestii din partea politicienilor germani că femeile ar trebui să nu se mai îmbrace așa cum se îmbracă pentru a nu trezi ispita acestor atacuri, ceea ce este absolut inacceptabil. Vorbim despre faptul că ar trebui să avem curajul să spunem foarte clar, astfel de atacuri nu pot fi acceptate nicăieri, în niciun oraș european. Și trebuie să facem tot ce se poate ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată. Domnul Cameron, în urma ultimului summit, va încheia negocierile N-am nicio îndoială că va reveni de la summitul următor și cu notiță, cu promisiuni pentru viitor, dar nu o să vorbească despre un lucru, și anume despre capacitatea sa de a ne aduce din nou controlele la frontieră. Britanicii știu foarte bine că peste câțiva ani tinerii aceia de la Köln vor avea pașapoarte europene și vor avea libertatea de a veni și în Marea Britanie. Alison Pearson de la Daily Telegraph spunea că până de curând nu avea suficiente informații pentru a avea o poziție clară cu privire la Brexit. Dar după evenimentele de la Köln, referendumul nu mai este nimic altceva decât ceva cu privire la siguranța femeilor britanice. Trebuie să facem ceea ce trebuie și să votăm pentru ca fetele și nepoatele noastre să poată merge pe stradă cu zâmbetul pe buze și în condiții de siguranță. Să ieșim odată din Uniunea Europeană, anul 2016 este anul în care putem face lucrul acesta, este anul eliberării noastre. Ich muss zunächst um folgendes bitten. Aș dori să vă rog următorul lucru. Doamnă Lunacek, aveam un cartonaș albastru către dumneavoastră și nu am trecut-o din greșeală cu vederea. Revenim la asta, dar întâi, domnule Faraj, uh, domnul Verhofstadt dorea să spună ceva referitor la ce ați spus. Doream doar să spun că în ceea ce privește hărțuirea sexuală, partidul domnului Farage, domnul uh, UKIP, uh, are o întreagă istorie, deci poate că ar trebui să-și aleagă alte cuvinte. Domnule Domnul Farage, este un uh, comportament rezonabil? De mai multe ori acest domn s-a comportat așa. Trebuie să fim egali în, această, um, în acest for și să ne tratăm reciproc cu respect și decență. Domnule președinte, da, nici nu mi-ați dat ocazia să spun uh, ceva, domnule Farage. Ați fost destul de eficient și v-ați luat cuvântul. Domnule Verhofstadt, Domnul Forhofstadt cu siguranță își va justifica declarația referitoare la hărțuirea sexuală în partidul nostru și dacă nu poate, îl voi avertiza. Dacă poate, vom lua în considerare. Acum, doamna Fânștorș, ați dorit să adresați o întrebare doamnei Lunacek. Domnule Schulz, corect. Doamne Lunacek, doar o scurtă întrebare. Între Austria și Germania, când credeți că este justificat pentru Germania să își protejeze uh, frontierele. Câți migranți trebuie să accepte uh, Germania ca să aibă dreptul să-și închidă frontierele? Cam într-o ordine de mărime de milioane. Doamna Lunacek. Știți, doamnă Foncitori, că nu se poate calcula așa. Cum ați face dumneavoastră ceea ce și sper să nu se întâmple niciodată, dar dacă dumneavoastră ați fi la, în guvern, ați spune, preluăm un milion și pe un milion plus unu îl trimiteți înapoi în fața plutonului de execuție. Nu, merge, nu merg așa lucrurile. Președintele, mulțumesc. Acum, în numele ENF, doamna Mayer voorzitter de uitkomsten van de europese raad van domnule președinte concluziile consiliului au fost identice cu ale altor summituri nenumărate care au avut loc înainte. Sunt pur și simplu niște cuvinte puse pe hârtie care nu opresc această invazie. Europa încă nu a găsit răspunsurile și asta se vede prin informațiile care ne-au fost comunicate în ultimele săptămâni. Sunt de 21 de ori mai mulți solicitanți de avil, azil în, dou- în ianuarie 2016 în comparație cu ianuarie 2015 în Suedia, în Belgia, în Olanda, în uh, Austria. Apoi a existat și un atentat uh, terorist la Istanbul. să nu mai vorbim uh, despre ce s-a întâmplat uh, cu hărțurile sexuale, să nu vorbim de agresarea unui deputat olandez uh, la Cale. Sunt foarte multe victime iar Partidul Libertății își dorește închiderea frontierelor Olandei pentru că dorim să ne protejăm țara, dorim să protejăm ceea ce am creat și anume prosperitatea și cultura. Noi nu putem renunța la toate acestea. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Zarianopoulos. Έννοια γραμμή τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. O nouă linie politică este vizibilă în urma uh, deciziilor Consiliului European. Va avea loc o aprofundare a zonei euro. Vor avea loc consilii de competitivitate pentru a reduce pensiile și salariile. Vom uh, unifica toate piețele și apoi vom face toate războaiele imperialiste uh, pe care le dorim pentru a obține noi resurse. Asta duce la sărăcie, la război și la refugiați. Vom avea centre de acces, hotspot-uri în care vom tria și vom găsi mână de lucru ieftină uh, și mulți alții se vor uh, înneca în Marea Mediterană, pe când alții vor fi stocați ca într-un depozit în Grecia. Vom avea o pază de frontieră și de coastă. Toate acestea calcă în picioare drepturile Greciei, nu, po- nu fac decât să dea mai multă putere Turciei și vedem că capitalismul nu se schimbă deloc. Mulțumesc! Am înțeles, domnule Forhofstadt, că doriți să interveniți uh, referitor la regulamentul de procedură? Mi-ați adresat o întrebare, spune domnul Forhofstadt, și v-am uh, răspuns. Mergeți pe Google și scrieți UKIP și hărțuire și veți găsi răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum uh, domnul Lamasur, în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Să fim cinstiți în fața problemei migrației, am eșuat cu toții. Mai întâi statele membre, și cele mari și cele mici, și cele mai deschise și cele mai închise, țările din afara spațiului Schengen și cele dinăuntru. Uniunea Europeană ca atare, programul de transfer al refugiaților, se referea doar la 10% din totalul celor cu adevărat intrați pe teritoriul Uniunii Europene și din acest uh, număr numai 1 sau 2 la mie s-a realizat. Lecția pe care trebuie să o învățăm este limpede egoismul național nu mai funcționează, nu mai este o opțiune, statele membre nu mai pot fi în același timp mândre că aruncă în curtea vecinilor problema, după care să se întoarcă spre Uniunea Europeană și să ceară invest uh, finanțarea investițiilor sale publice. Uniunea Europeană nu poate să hotărească de una singură, să-i primească pe toți cei care doresc acest lucru, după care să se adreseze partenerilor săi și să le ceară da, ajutorul în condițiile în care aceștia au făcut o alegere politică diferită. Ce stat membru poate spera de unul singur să rezolve problema uh, cu acești oameni, returnându-i într-o țară de origine aflată fie în război, fie în stare de pace sau într-o țară de tranzit, cum este Turcia. Cum poate Consiliul European să pretindă că este instanța suverană unică a Uniunii Europene în condițiile în care îi își lasă membrii care se întorc acasă că se laudă în fața popoarelor lor că nu aplică deciziile summitului? Să fim, să ne trezim divizați vom, vom eșua în fața tuturor provocărilor interne și externe. Uniți vom putea cu toții să le controlăm, să fim uh, uh atenți, uh, este, încă, este momentul rațiunii și al revenirii la asumarea răspunderii noastre comune. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului Amasur, bună ziua, dragi colegi. Pentru două cuvinte îi dau cuvântul doamnei Fajon. Mulțumesc! po decembrskem vrhu tudi približno nisem optimistka ko govorimo o reševanju. europa trece de la o criză la alta și după consiliul din decembrie nu cred că putem fi foarte optimiști în legătură cu migranții. Avem probleme peste tot, și la returnare, și la cazarea refugiaților, și în relațiile cu Turcia și așa mai departe. Le-am cerut uh, șefilor de state și de guverne să, să distrugă uh, zidurile ridicate, gardurile ridicate. Din păcate se întâmplă exact contrariul. Oamenii sunt tot mai intoleranți și cetățenii noștri sunt îngrijorați. Ei sunt îngrijorați pentru că solidaritatea europeană nu există. Ne îngrijorează ce se va întâmpla atunci când vine primăvara și și când mulți refugiați uh, vor veni spre Europa. Acum trei zile, dragi colegi, Uniunea Europeană a primit uh, premiul Nobel pentru pace, spune vorbitoarea, ceea ce ar trebui să fie o motivație pentru noi să facem lucrurile mai bine, să ne regrupăm niciun stat nu va reuși să facă față singur acestor provocări, de aceea trebuie să facem ceva. Dacă suntem pesimiști uh, și stăm cu brațele în sân, nu ne va ajuta la nimic. Trebuie să acționăm împreună, nu național, uh, radical și egoist. Poate că ar trebui să vorbim mai puțin, și să avem mai multe acorduri pentru a face ceva. Suntem într-o situație foarte dificilă. E o rușine că vreme de săptămâni întregi am auzit și am repetat exact aceleași lucruri uh, în această instituție fără să se întâmple ceva. Aceasta ar putea să fie o sinucidere politică, dar dacă nu facem nimic, atunci nu va mai exista o Uniune Europeană. Doamna Fotiga, un minut acestea powinna znaleźć określenie. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul ar trebui să reușească să descrie legătura între amenințarea teroristă și politica noastră privind migrația. Uniunea Europeană trebuie să revizuiască orice riscă să um, ridice în slăvi uh, amenințarea teroristă și mă refer aici uh, la Palestina. Astăzi sunt uh, privite cu multă atenție de către opinia publică relațiile dintre instituțiile europene și statele membre și dezbaterea de azi privind Polonia nu face decât uh, să um, facă să crească riscul unui Brexit. Are cuvântul acum domnul González Peñas. Gracias. Eh, um, esta semana concluye. Mulțumesc, spune doamna González Peñas. Se încheie semestrul european, care a fost marcat de costurile pentru Grecia. Eh, Grecia dorește să-și recupereze suveranitatea, ori Uniunea Europeană a răspuns cu măsuri umilitoare care arată fața reală a Europei pentru a nu spori euroscepticismul, trebuie să încetăm aceste proiecte ale tăierilor eh, pentru eh, axa socială a TTIP. Trebuie să vorbim mai mult de drepturile omului și de drepturile sociale. Europa e tot mai marcată de inegalități. E vorba de o Europa cu două viteze care trimite țările din Sud către o cetățenie de rangul 2. Președintele Comisiei recomandă Spaniei ce să facă. Domnule Juncker, Europa nu are răspuns pentru criza umanitară. Nu vorbim decât de uh, consolidarea frontierelor externe, nu și de dreptul de azil. Doamna Ferrara, două minute acum. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Diviziunile sunt uh, ceea ce definesc relațiile dintre, Uniunea, dintre statele europene când vine vorba de securitate, de Uniunea Economică și Monetară, despre imigrație. Astăzi, președintele Juncker ne-a vorbit despre crize multiple. A spus că unele uh, Um, critică Bruselul foarte ușor, în loc să se privească în oglindă și să-și critique propriul guvern. Vă întreb, domnule Juncker, vă referiți la guvernul Italiei? Pentru că am aflat din presă în ultimele zile că sunteți iritat în legătură cu atitudinea uh, primului ministru Renzi, pe care îl considerați un interlocutor inadecvat sau Bruxelles îl consideră un interlocutor inadecvat. Pentru mișcarea 5 stele nu e o noutate. De mult denunțăm lipsa de credibilitate a unui guvern care nici măcar nu este ales de cetățeni, deci este incapabil să le reprezinte nevoile la nivel național și la nivel european. Ne mirăm că Uniunea Europeană, că Comisia Europeană își dă seama uh, de acest lucru doar acum, dar lipsa dialogului între dumneavoastră, domnul Juncker și uh, primul ministru uh, Renzi um, este doar un exemplu de lipsa de comunicare cu cetățenii care s-au săturat să li se impună politici. Există o criză de, de reprezentativitate în Europa Având în vedere această lipsă de comunicare și de înțelegere reciprocă, când sunt confruntați cu decizii instituționale luate cu ușile închise, pentru că reuniunile Consiliului European sunt cu ușile închise, nu sunt înregistrate, nu știm care sunt pozițiile fiecărui stat membru. Deci, confruntându-se cu acestea, Um, cu această atitudine față de democrația directă pe care trebuie să se bazeze Uniunea Europeană, lumea nu mai înțelege ce se întâmplă, cum stau lucrurile și care sunt interesele apărate cu adevărat. Așa că, domnule președinte Juncker, domnule președinte Tusk, vă cer să ne explicați aceste lucruri mai bine. Vă întreb cum stau de fapt lucrurile și ați dori să-mi răspundeți. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Pizzotto, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Sunt, uh, eu nu mai înțeleg și sunt foarte preocupată. Uh, aici spuneam acum câteva luni că imigrația reprezintă o oportunitate majoră pentru Europa și acum timid se admite că e o problemă. Dar urgența imigrației uh, ne pune pur și simplu în genunchi. Au sosit în Europa un milion de migranți și fluxul continuă să crească. Cu deciziile dumneavoastră ați adus haosul în Europa orașele noastre sunt invadate de mii de clandestini care profită de primirea noastră, care nu respectă uh, regulile, fură și uh, evenimentele de la Köln uh, sunt doar un exemplu al, fa- al falimentului Uniunii Europene în ceea ce privește imigrația controlată. Închideți frontierele. Dacă doriți să luteți pe cetățeni, folosiți resursele pentru a-i ajuta pe aceștia și nu pe refugiați. Dacă doriți să rezolvați problemele orașelor noastre, trebuie să trimiteți înapoi imigranții ilegali. Ne-am săturat de bla bla, e nevoie de fapte. Mulțumesc, are cuvântul domnul Sinianinos. Όταν η Επιτροπή ανακοινώνει μεγάλα επίβολα σχέδια για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Comisia declară mari proiecte, se luptă cu terorismul, dar noi constatăm că ar fi mai bine să schimbăm comisarii și să schimbăm Consiliul, pentru că altfel inocenți vor continua să moară și promite miliarde Turciei. Turcia care continuă să alimenteze statul islamic. Unde e planul de relocare și de reinstalare a refugiaților? um, crea acum un corp de mm, bază pază de coastă, dar mai bine eliberați-ne de povara de a asculta tâmpenile pe care le proferați. Haideți să revenim la o situație normală. Despre ce tratate vorbim? Unde vom găsi banii necesari? Țineți oare seama de subsidiaritate, de proporționalitate? Frontierele sunt resortul statelor membre în Italia. Se prevede acum punerea în uh, aplicare a unor forțe maritime europene. Acum, domnul González Pons, un minut și jumătate. Mulțumesc. Începem acum un an dificil pentru Uniunea Europeană. Problemele de anul trecut n-au dispărut și, așa cum a spus uh, Enrique Guerrero, sunt altele care se manifestă în mod uh, diferit cum ar fi atacurile pe care le-am văzut asupra femeilor în uh, centrul Europei și xenofobia în creștere. Există în același timp uh, noi proceduri uh, pentru protejarea statului de drept pe care le-a inițiat Comisia recent. Președintele Tusk cred că poate să ne ofere o imagine clară cu privire la problema din Polonia, cu toate că am aflat informații din declarația Comisiei. Eu nu sunt naiv. Eu cred că migrația va continua în acest an, pentru că războiul continuă. Acum, uh, sigur că odată ce iarna va crește, fluxul refugiaților uh, va uh, crește și el. Și noi dezbatem în continuare problema terorismului. Aceasta este o amenințare iminentă pentru că nu facem schimb de informații și date. În ultimele luni au fost atacuri foarte serioase, nouă, nouă cetățeni germani au fost uciși în Turcia foarte recent. Uh, Uh, știu că vom vorbi despre economie, despre uh, Uniunea Monetară și Fiscală, vom vorbi despre China. Știu că trebuie să vorbim și despre Regatul Unit, pentru că Europa fără Regatul Unit ar fi mai săracă. Regatul Unit fără Europa, din punctul meu de vedere, de asemenea va fi mai sărac. Cred că ar fi momentul să le spunem foarte clar mai bine împreună, uh, așa cum le-au spus și lor scoțieni, și ei scoțienilor. Mulțumesc! Domnule Gonzales? Domnul Rubic dorește să vă pună o întrebare cu cartonașul albastru. Acceptați? Vă rog, domnule Rubic. Uh... Mulțumesc. Cred că este într-adevăr uh, foarte bine să vedem uh, ce va face strategia, uh, care este strategia, care va fi strategia în criza refugiaților între Grecia și Spania. Um, legislația europeană ar trebui să fie pusă în aplicare? Ați putea să îmi spuneți foarte scurt care este situația? La comision eh, cumpla con su trabajo. E foarte important eh, ca Comisia să-și facă treaba în ceea ce privește refugiații și o face. E important ca Consiliul să ia în serios nevoile cetățenilor europeni de care este conștient, dar este de asemenea foarte important ca statele membre să aplice, să pună în aplicare deciziile și asta nu fac, din păcate. Doamna Rodriguez, un minut și jumătate. Uh, Domnule președinte, avem de-a face cu mai multe crize care se suprapun. Cred că trebuie să identificăm principalele probleme care trebuie rezolvate dacă dorim ca Uniunea europeană să supraviețuiască, dacă dorim să păstrăm Uniunea Europenilor. Eu cred că principalele două probleme sunt gestionarea crizei refugiaților și scăderea șomajului în Europa. Cred că cele două probleme trebuie abordate împreună. De aceea aș dori să propun trei inițiative de investiții, să se lanseze trei inițiative majore de, de investiții pentru a se crea locuri de muncă, mai ales pentru tineri, cu trei obiective. Întâi, să se creeze o adevărată frontieră europeană, apoi să ne adoptăm, adaptăm societățile pentru a integra refugiații și, în al treilea rând, să cooperăm cu țările de origine pentru a gestiona fluxul de refugiați. Deci, pentru a crea cu adevărat granițe europene, uh, eforturile necesare sunt mari. E nevoie de logistică, de staff, de software, de infrastructură fizică și adaptarea uh, Um, orașelor și satelor noastre la, pentru integrarea um, refugiaților. De asemenea, e nevoie de eforturi mari pentru că e nevoie de infrastructură, de planificare și, în al treilea rând, mulți tineri pot să participe la aceste acțiuni. Deci sunt genul de propuneri um, cu care putem să regăm, rezolvăm problemele. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Albiol Guzman. Gracias. Hoy en este Mulțumesc! Astăzi, în plenară, președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, comisar Avramopoulos uh, și domnul Tus, președintele Consiliului European, ar fi trebuit să-și prezinte demisia din cauza eșecului în gestionarea crizei refugiaților. Demisia, pentru că propunerea Comisiei Europene de a primi 66.000 de persoane a devenit o cifră ridicolă. Sub responsabilitatea lor, mii și mii de oameni s-au înnecat în Mediterana, iar alte câteva mii supraviețuiesc în condiții inumane în taberele de refugiați. Lipsa de solidaritate e crudă. Propunerea Consiliului e 13 miliarde de euro pentru Turcia, pentru ca această țară să facă munca murdare, pentru ca să îi împiedice pe refugiați să vină în Europa pentru ca uh, acest guvern care încalcă în mod sistematic drepturile omului să capete mai mulți bani. Ați constatat uh, care este represia uh, turcă împotriva refugiaților. Ce motive mai vreți pentru ca toți trei să demisioneze? Domnul Lundgren, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Un an al eșecurilor ne stă în spate și un an plin de posibilități uh, de noi eșecuri, se află înaintea noastră. Vedem uh, un influx uh, de imigranți de dimensiune aproape biblice și, uh, ca și consecință, vedem noi atacuri teroriste care au loc pe teritoriul uh, Europei. Um, și aceste fenomene la, au o amploare care n-a mai fost uh, întâlnită până acum în Europa. Uh, oamenii din țara mea se întreb dacă oare ar trebui să plătim uh, în continuare taxa de membru um, la, al Uniunii Europene. Domnule Tusk, domnule Juncker, mă întreb care sunt salariile uh, dumneavoastră uh, câte zeci, sute de mii de euro ați primit din, uh, din uh, iulie și cum vă imaginați că reprezentați poporul Europei? Mulțumesc. În decembrie, um, agresarea sexuală a femeilor a fost la ordinea de zi uh, și la solicitarea Germaniei, de asemenea, să discutați săptămâna acesta. Societățile tolerante din toată Europa uh, sunt din ce în ce mai împotriva fluxurilor de refugiani. În Germania, în Suedia, uh, Um, în Austria. Uh, fetele sunt atacate pe străzi, în școli. Și um, acești barbari uh, sunt trimis înapoi, sunt trimiși înapoi și se spune că nu e corect față de o adevărație solicitanți de azil. Dar iată, dacă le dăm case și aduc familiile și asta ar putea însemna până la 10 milioane de oameni în plus. Ei și familiile lor merg în uh, um, Regatul Unit. Sunt atât de mulți uh, cât în zona mea, în sud-estul Angliei, și Republica Cehă. Cum putem să-i ajutăm? Putem să-i ajutăm acolo, la ei, în țările lor, pentru a se întoarce, pentru că e vorba de un claș al civilizațiilor. Și când se va întâmpla acest lucru, va fi prea târziu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Kefaloganis. Mulțumesc. Aceste fluxuri de refugiați, de migranți, vor continua în același ritm. Doi migranți pentru fiecare refugiat. În cazul turc e limpede. Cu 40 de euro sunt transportați mii de refugiați din Maghreb, din Maroc, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Acești intermediari știu că nu e nevoie de viză între țările europene. Ei se pot deplasa uh, fără probleme, chiar fiind clandestini. În ultimele săptămâni mai multe zeci de persoane și-au pierdut viața în Marea Egee, inclusiv tineri și copii. Soluția e de a pune capăt conflictului din Siria, așa încât refugiații să se poată întoarce la ei acasă, unde să poată trăi în pace. Nu putem repartiza aleatoriu în diversele state membre, e nevoie de solidaritate, de o protecție a frontierelor externe ale UE, precum și ale frontierelor interne. Acum două minute, domnul Fleckenstein. Doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, situația este tot mai tensionată. Și la noi, acasă, în Germania, situația este tot mai uh, tensionată pentru că oamenii observă că nu este sub control. Și se uită la, la Bruxelles pentru soluții, nu la capitalele statelor membre și noi avem obligația să dovedim că putem să ținem situația sub control, să o rezolvăm. Între timp, miniștrii uh, germani care se opun uh, doamnei uh, Merkel din parta, partidul colegei Regner spun că trebuie să închidem granițele sau să facem un plan în acest sens. Dar știm cu toții că nicio problemă nu se soluționează prin închiderea granițelor. Din potrivă, se creează noi probleme. Însă, dacă vrem să-i convingem, trebuie să oferim mai multe acasă decât oferim după această dezbatere. Pentru că dacă nu, o să merg și o să spun, domnul Tusk a vorbit, cu, a vorbit aici, a vorbit despre toate crizele majore, am avut o discuție constructivă cu domnul Cameron, Uh, trebuie să intensificăm piața internă, ne-am ocupat de Uniunea Energiei. Nu, oamenii de acasă vor să știe foarte clar, bun, ce se întâmplă acum. Și în acest sens, cred că ar trebui să încetăm cu aceste, acest tip de dezbateri, pentru că nu mai avem nevoie de rapoarte de la Consiliu dacă spune doar ne-am ocupat de aceste subiecte. Bun, vă cred, dar vrem să vedem rezultatele. Domnule președinte Tusk, uh, Poate că ar fi bine să aplice, aplicați procedura papală, să-i închideți pe toți într-o sală și să-i lăsați afară numai în momentul în care iese afară fumul alb și sunt rezultate de văzut. Pentru că dacă veniți odată la câteva luni și ne spuneți că problemele sunt în continuare acolo, atunci nu mai avem nevoie de Consiliu. Și încă o chestiune personală, chiar la sfârșit. Vreau să vă mulțumesc pentru modul în care uh, v-ați achitat ieri de o sarcină dificilă, pentru că avem nevoie de o discuție democratică și ieri ați avut un, o contribuție foarte importantă în acest sens. Aveți o întrebare cu cartonașul albastru. Îl acceptați, acceptați domnule Fleckenstein, această întrebare? <laughs> Nu știți care e întrebarea, dar acceptați. Bun, domnul Iavțovski, vă rog przewodniczący! panie pośle! pan zakwestionował stawkę na ochronę granic. domnule președinte domnule fleckenstein puneați sub semnul întrebării investițiile în consolidarea frontierelor externe. Eu mă tem că dacă nu ne apărăm frontierele externe, atunci, bun, ce putem să facem altceva? Uh, ce sugestii aveți uh, dumneavoastră? Pentru că ați uh, avut multe cuvinte critice la adresa celorlalți, dar ce faceți dumneavoastră, ce credeți dumneavoastră socialiștii că ar trebui să facem? Răspunsul social-democraților este răspunsul pe care l-a dat acest Parlament. Trebuie să protejăm și să controlăm la frontierele externe, pentru că numai atunci vom putea să renunțăm la distrugerea spațiului Schengen. Și aceasta este sarcina pe care uh, Uh, șefii de stat și de guvern trebuie să o uh, pună pe picioare, să vină cu o soluție foarte concretă. Pentru că trebuie să ne gândim uh, dacă uh, toate țările încep să-și închidă granițele, atunci nu mai avem nevoie nici de Schengen și atunci nu mai avem nevoie nici de această dezbatere. Doamna Wilmot, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Da, un minut și jumătate. Sinceră să fiu, mi se rupe inima că din nou discutăm o problemă creată de David Cameron și nu de provocările reale cu care se confruntă Uniunea Europeană. Sunt sigur că, că și liderii europeni în decembrie la uh, summit au simțit același lucru. Prioritățile lui Cameron nu sunt prioritățile mele. De exemplu, unde sunt problemele pentru a umple golurile din uh, legislația privind uh, drepturile lucrătorilor, pentru că lucrătorii de multe ori sunt exploatați. Propunerile nu mai uh, sunt în discuție. Antieuropenii de dreapta atacă legislația europeană privind drepturile lucrătorilor se subminează avantajele directe pe care le văd oamenii în urma calității noastre de membri ai Uniunii Europene. Dar nu se mai discută despre aceste lucruri și nu ne pot ajuta um, pentru a încerca să păstrăm Uniunea, uh, Marea Britanie în Uniunea Europeană. Aceste drepturi ale lucrătorilor le avem pentru că suntem în Uniunea Europeană. Nu e vorba de birocrație aici, e vorba de viață și de moarte. Um, lucrătorii din firme mici și mari își uh, au locurile de muncă pentru că aceste firme um, fac comerț cu Uniunea Europeană și cu siguranță toți acești lucrători nu ar avea o viață mai bună în afara Uniunii Europene. De aceea dorim un acord și dorim acest acord rapid, pentru că doar apoi uh, putem să organizăm referendumul britanic și să punem capăt incertitudinii și pentru Regatul Unit și pentru Europa. Mulțumesc! Da, doamnă Bulmătă, într-adevăr, un minut și jumătate aveați. Are cuvântul acum doamna Toia, un minut. Ce crize? Mulțumesc. Pe... Având în vedere crizele multiple ale Europei, există riscul dezintegrării. Suntem conștienți de asta și de aceea dorim să facem tot ce ne stă în putere, cum a spus și dumneavoastră, domnule Juncker, salva Europa. Noi ținem la Europa de azi și la viitorul ei. De aceea, noi, italieni aici în Parlament și guvernul nostru, dorim soluții adecvate. De exemplu, dorim să se facă ceea ce se spune că se va face în legătură cu imigrația, să se continue cu flexibilitatea pentru a încuraja creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Avem nevoie de Europa mai solidară și mai progresistă. Suntem europeni, suntem ambițioși, am câștigat alegerile cu un proiect de relansare în economiei. Nu depune sub semnul întrebării Europei. Și dorim să fim coerenți cu aceste angajamente și aceste promisiuni. Trebuie să spun trebuie să răspund lui Weber. Nu știu cine îi dă informații în legătură cu Italia. Eu aș uh, spune să își ia informațiile de la altcineva, pentru că greșește atunci când vorbește despre noi și guvernul nostru. Credibilitatea Europei uh, suferă din cauza celor ca el și prietenilor săi care au dorit o austeritate ideologică, care au creat uh, dificultăți în rândul cetățenilor și au făcut să crească inegalitățile. Noi dorim doar locuri de muncă și agenda socială. Atât. Și microfonul vorbitoare este oprit. Mulțumesc, doamnă Toia. Are cuvântul doamna Garcia Perez. Un minut. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte Europa e mai puternică decât credem noi, a spus domnul Tusk, dar tocmai aici problema e lipsa de credibilitate. Noi suntem aici în hemiciclu și apărăm proiectul european. Și avem nevoie de mult timp pentru a face acest lucru, de a justifica aceste lucruri. Însă mm, știți probabil că refugiaților nu le pasă de prima pagina a ziarelor, pentru ei realitatea e alta. Ce așteptăm acum din partea guvernelor naționale pentru ca să înțeleagă că acești refugiați suferă de frig în tabere? Ce s-ar întâmpla dacă proprii noștri copii ar trebui să trăiască în astfel de situații? Mă adresez statelor membre. Încetați să ne faceți să ne fie rușine, soluțiile sunt urgente și necesare. Mulțumim, doamna Iotova, un minut. Госпожо председател, искам да ви благодаря, господин Юнкер, за Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc, domnule Juncker, pentru toate eforturile pe care le-a făcut uh, Comisia pentru a găsi o soluție la criza refugiaților. Însă, trebuie să vă atrag atenția asupra unui uh, aspect, aspect ciudat al uh, concluziilor Consiliului. Observ că se folosește timpul viitor, ceea ce nu e bizar doar din punct de vedere gramatical, ci arată faptul că, din păcate, nu s-au realizat prea multe la Consiliu. Domnule Tusk, cele mai puternice voci acum sunt cele care cer închiderea frontierelor. Unele state membre uh, Uh, merg atât de departe încât se opun uh, unei noi agenții pentru consolidarea uh, protecției frontierelor, care să acopere doar spațiul Schengen, nu toate frontierele externe. De ce acest lucru? Am întrebat, dar n-am primit niciun răspuns. Nu există nicio informație cu privire la cooperarea cu Turcia. Din păcate, se pare că s-au realizat și aici puține și Uh, în ceea ce privește uh, relocarea voluntară de către Turcia a cetățenilor uh, sirieni, din păcate, este nesoluționată. Sunt bancu. Doamna Ferreira, mulțumesc. În ceea ce privește rezoluția băncilor, s-a folosit o nouă metodă, metoda bailing-ului. În 2015, Consiliul nu a reușit să creeze o linie comună de credit. Se prevăzut un mecanism comun de stabilitate care ar fi trebuit uh, să asigure finanțarea Fondului Comun de Rezoluție a băncilor. Acesta ar fi trebuit să fie gata înainte de intrarea în uh, vigoare a textului și făcea obiectul unui acord cu Parlamentul European în textul celor cinci președinți. Dar a mai existat un angajament, cel din 2012, a domnului Van Rompuy, conform căruia un mecanism unic de rezoluție ar fi um, însoțit de o garanție comună a depozitelor. Lipsa acestui fond fragilizează relația de încredere între instituțiile europene și sperăm că în 2016 Consiliul va fi capabil să-și uh, respecte angajamentele. Mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la CashDI. S-au uh, adresat șase, șase solicitări. Are cuvântul mai întâi doamna Spirachi. Un minut. Chiria Proedre, Proedre in... Mulțumesc! Domnule Juncker, Există două cuvinte cheie pentru a face față acestei crize, criza cea mai urgentă cu care ne confruntăm, anume aceea migranților. Pe de-o parte, un angajament, un apel la statele membre și, în al doilea rând, supravegherea acordurilor cu state terțe. Pentru prima parte, aș spune că e timpul să reflectați cum putem pune în aplicare un mecanism de sancțiune în, cadru, în cazul uh, neaplicării acordurilor într-un stat membru. Cred că dezechilibrul în ce privește contribuția uh, și primirea refugiaților e un element cheie. Nu e posibil ca cei mai mici, cei mai slabi, cei mai loviți de criză să trebuiască să poarte aceeași povară, dacă nu mai mare, ca și cei mai mari. În ce privește statele terțe, e necesar ca Turcia să facă mult mai multe. În ultimele 15 zile, în Grecia au intrat 30.000 de persoane din Turcia. Puține dintre acestea erau realmente uh, refugiați, iar migranții clandestini nu sunt returnați. Domnul Sani acum. Tibor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Eh, végighallgatva ezt a... Mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Ascultând această dezbatere, se pune întrebarea ce facem noi, de fapt, aici în Parlamentul European. Eu nu cred că este corect ca aici, în Parlamentul European, să tragem la răspundere pe cineva pentru erori pe care, sau greșeli pe care le-au făcut anumite state membre. Doamna Merkel, de exemplu, a cerut um, înțelegere și a primit multă înțelegere din partea multora, dar uh, oare are cineva, chiar dacă este cancelarul Germaniei, dreptul să uh, invite milioane de oameni uh, în Europa? Și apoi, problema statelor care au ridicat garduri și au închis frontierele statele din Balcani, ce vom face cu statele din Balcani? Acestea sunt întrebările și chestiunile de care trebuie să ne ocupăm. Consiliul și Comisia trebuie în sfârșit să facă ceva. Mulțumesc. Stav Europskog vijeća o potrebi vraćanja kontrole nad vanjskim granicama mogu să... Doamna Tomașici, Consiliul s-a exprimat în legătură cu controlele la frontierele externe. Mă bucur de acest lucru. Uh, este clar că politica migrației uh, promovată de Uniunea Europeană și anumiți lideri europeni au dus la probleme cu care ne vom confrunta nu doar în următoarele luni, ci în următorii 10 ani cel puțin. Trebuie să uh, recunoaștem că, având în vedere dimensiunile fluxurilor de refugiați, statele membre nu pot pune în aplicare reguli care au fost create pentru circunstanțe complet diferite. S-a introdus politica azilului pentru că, ca uh, civilizație avansată, să oferim protecție unor grupuri și persoane care care sunt în pericol în țările lor. Dar nu putem face acest lucru pentru popoare întregi. Dacă continuăm să primim migranți uh, în număr atât de mare, nu facem decât uh, uh, să acutizăm problemele economice și sociale ale Europei. În aceste situații, multe părțile legislației nu vor putea fi aplicate și efectele vor fi nocive procesului Uniunii integrării europene. Mulțumesc! Domnule Pitideos, acum. Era... Είναι ένα ακόμη σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς η Ευρωπαϊκή... Imigrația e o problemă uriașă pe care Europa a abordat-o prost. Am permis ca prea mulți să vină, iar acum nu mai avem curajul să înfruntăm problema. Iar soluția la problema nu e aceea de a construi garduri, ziduri la frontierele noastre, distrugând cu aceeași mișcare uh, spațiul Schengen, ci trebuie văzut ce se poate face cu acest refugiați. Rezolvarea ar trebui să vină în Turcia Uh, să punem acolo niște hotspoturi așa încât ei să nu mai vină până la noi, dar nu facem nimic. Există însă o țară asupra care trebuie să facem presiune și aceea e Turcia. Așa încât Turcia să nu permită ca intermediarii, traficanții să aducă tot mai mulți refugiați, făcând și profit pe spatele acestor nefericiți. Uh, paza de coastă Elena poate să păzească frontierele Greciei. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi vážený pane předsedo komise, já velmi vítám iniciativu. Spune doamna Soidrova. Apreciez inițiativa vizând paza de coastă comună prezentată în Consiliu, dar sunt dezamăgită să aud că acordul prin paza la frontieră va fi amânat până în iunie 2016. Am înțeles din dezbatere că majoritatea deputaților doresc ca această inițiativă să fie adoptată cât mai repede și lansez un apel în acest sens. Aveți această competență și aveți și responsabilitatea și ați putut constata că aveți susținerea Parlamentului European, deci acordul trebuie uh, găsit cât mai rapid. Ce ne împiedică? Ce vă împiedică? Ca la următorul Consiliu, de ce nu un Consiliu extraordinar în februarie, să aprobe acest acord așa încât să poată fi lansată protecția frontierelor comune. Încheiem acum procedura catch de spune președinta și îi dăm din nou cuvântul domnului Juncker, președintele Comisiei, vă rog. Euh, doamnă președinte dragi colegi îi înțeleg pe cei care s au săturat să se repete aceleași lucruri în fiecare săptămână, în fiecare zi și în fiecare lună. Dar, în ciuda eforturilor președintelui Tusk, statele membre nu au transpus în fapte deciziile luate. Statele membre, deci, nu și-au respectat obligațiile, nu toate, dar un număr important de state membre. De aceea e normal că tot repetăm um, aceleași apeluri la adresa lor. În al doilea rând, am înțeles, mi s-a părut din anumite intervenții că aveți impresia că Comisia Europeană nu este suficient de activă. Dar, uitându-mă în notițele mele nu ajung la aceeași concluzie. Vă amintesc doar faptul că, conform priorităților fixate de comisie, ne concentrăm pe politicile care au obiectivul uh, de a promova creșterea europeană și ocuparea. De aceea, în 2014, am lansat planul de investiții în valoare de 315 miliarde. Nu cred că v-a scăpat sau v-a scăpat oare că deja o mare parte a acestui plan de investiții au fost, uh, a bugetului acestui plan au fost mobilizate în 47 de proiecte majore, dintre care 11 în Italia și multe pentru întreprinderi mici și mijlocii. Comisia a promovat agenda securității, cea a energiei, toate acțiunile necesare pentru crearea pieței unice digitale și așa mai departe. Așa că nu văd cum Comisia în primul an de mandat a pierdut vremea. Cred că am fost, din potrivă, foarte activi. În al treilea rând, în legătură cu cele câteva probleme menționate, nu am impresia, așa cum a invitat cineva, să-mi dau demisia, că trebuie să-mi dau demisia. Pentru că nu așa vom reuși să rezolvăm uh, durabil problema refugiaților. Nu trebuie să renunțăm, trebuie să dăm dovadă de curaj. Trebuie să punem în aplicare acțiunile în legătură cu care am luat decizii. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Juncker, și are acum în încheiere cuvântul președintele Consiliului, domnul Tusk. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. În primul rând, aveți într totul dreptate. Avem probleme de punere în aplicare azi. În criza migrației nu am nicio îndoială că ne aflăm într-un moment critic. E nevoie nu doar de punerea în aplicare a deciziilor noastre, ci poate că este primul moment în care am senzația că e un moment uh, critic uh, atunci când vorbim de sistemele politice în Europa. Uniunea Europeană se bazează pe presupunerea că noi toți, toate statele membre, adică toate statele membre, deci, sunt pregătite să acționeze cu bună credință și că sunt pregătite să respecte deciziile luate în comun. Fără această hotărâre, munca noastră nu mai are sens. Aveți dreptate întru totul. Momentul cel mai critic uh, astăzi este acela că pe mine nu mă deranjează absolut deloc să ajung la un uh, compromis la nivelul Consiliului European. Ba, din potrivă, e prea ușor să ajungem la un compromis, pentru că în ziua uh, următoare aproape nimeni nu este pregătit să respecte deciziile luate uh, prin compromisul respectiv. Și cred că aceasta este o problemă critică una foarte importantă nu doar în uh, domeniul imigrației, ci în organizarea politică a Europei în, în general. Uh, e foarte greu să disciplinezi statele membre în ziua de azi. Nici eu, uh, nici comisia nu avem tancuri. Poate e o glumă oarecum brutală, pentru care îmi cer scuze, spune domnul Tusk, dar uh, acest principiu și anume că suntem pregătiți să ne respectăm unii pe ceilalți și deciziile luate în comun, dacă acest principiu nu este pus în aplicare ca un prim pas, atunci, da, avem o mare problemă. Avem o mare problemă în a pune în aplicare orice uh, decizie pe care o luăm. Provocările sunt fără precedent, sunt masive și acesta este adevărul. Europa, ca o, organizare, ca o organizație, dar și statele membre, nu s-au pregătit suficient pentru a face față acestei situații complet noi, uh, amploarea problemelor, problemei migrației. E adevărat acest lucru. Nu pot să fiu de acord, Ghi, cu evaluarea dumneavoastră atunci când discutăm uh, situația frontierelor externe. Îmi pare rău, dar această discuție, uh, această idee de consolidare a frontierelor externe este una destul de nouă. Dacă vă aduceți aminte, eu mi-aduc aminte foarte bine la începutul discuției noastre în problema migrației exista o altă problemă de actualitate, nu cea a frontierelor externe. Și eu sunt foarte mulțumit de ceea ce a făcut Comisia pentru a consolida uh, frontierele externe um, și uh, salut această idee a pazei de uh, frontieră, a unui corp european de pază de frontieră și de coastă. Uh, unele elemente ale acestei idei sunt controversate pentru anumite state membre, dintr-o serie de motive. E în continuare o provocare destul de mare să le explicăm și să le convingem că avem nevoie de acest instrument nou și controversat, dar, cred eu, absolut necesar. De fapt, eu cred că astăzi trebuie să încercăm să rezolvăm o parte din probleme cât mai repede posibil. De aceea, intenția mea este de a dedica Consiliul, reuniunea Consiliului din februarie uh, problemei britanice și sper că va fi ultima reuniune a Consiliului European care se va axa pe acest subiect. Dar sigur că reuniunea din februarie va fi devotată de asemenea și evaluărilor punerii, evaluării punerii în aplicare a deciziilor în domeniul migrației și planului nostru de acțiune cu Turcia. Și următorul Consiliu European din martie va fi de asemenea dedicat migrației. Nu doar, dar va fi dedicat și crizei migrației. Esteban m-a întrebat uh, ce se întâmplă în Polonia. După cum am spus acum cât, câteva zile aici în Parlamentul European, la reuniunea cu grupurile politice, Uniunea Europeană are dreptul și obligația să intre într-un dialog deschis și ferm cu autoritățile oricărui stat membru uh, unde statul de drept și normele democrației uh, sunt în pericol de a fi încălcate. Dar vă rog, nu vă așteptați să fiu uh, bucuros și plin de entuziasm, mm, și entuziasm, plin de entuziasm uh, știind că s-a lansat procedura împotriva Poloniei. Pentru că am nevoie de înțelegerea dumneavoastră, totuși e o situație dificilă pentru mine. Știu că acțiunea Comisiei a fost întreprinsă cu bună credință, nu am nicio îndoială. Și sigur că putem să discutăm uh, metodele utilizate și poate că deciziile Comisiei ar fi putut să fie mai ferme sau mai uh, relaxate, se poate discuta calendarul, anumite nuanțe procedurale. Dar Comisia a luat această decizie și sunt absolut convins că această decizie este o decizie optimă și o susțin fără niciun fel de rezerve. Pe, pentru mine nu are niciun sens să încerc să creez disensiuni între, între instituții în acest moment. Sunt uh, sigur că ne vom continua cooperarea uh, foarte bună și în, uh, atunci când discutăm situația Poloniei. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte al uh, Consiliului. Domnilor și domnilor, suspendăm ședința pentru câteva minute.